Autoritățile competente din Polonia mi-au adresat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a colegului nostru, Boleslav. Și, uh, conform regulamentului de procedură, această cerere a fost transmisă Comisiei uh, pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European. Împreună cu președintele Consiliului, voi semna